Rodriguez în numele grupului GUE. Da. În principiu, nu estamos en contra... Mulțumesc. În principiu nu ne opunem reutilizării apei. Însă propunerea aceasta a Comisiei prezintă diverse probleme. În primul rând, tratarea apei va fi în mâna unor operatori privați, după cum a spus domnul comisar. A spus că e o nouă oportunitate comercială și clar că ei uh, vor pune pe prim plan interesele lor comerciale, nu sănătatea noastră. Deci credem că o activitate atât de sensibilă trebuie să uh, fie gestionată de stat, la fel ca întregul ciclu al apei. În al doilea rând, se recunoaște că nu se vor putea utiliza toate resursele de apă uh, epurată pentru toate culturile. Deci întreb eu, apele acestea care nu se vor utiliza pentru anumite culturi, Uh, ci doar pentru altele. Cum se garantează că ele nu vor polua uh, uh, pânza freatică? Apoi, nu cred că putem să continuăm cu logica asta de a ne ascunde toate deșeurile în zonele rurale. Tot ce se îngroapă în pământ ni se întoarce sub formă alimentară, sub forma apei sau aerului. Deci trebuie să încercăm să găsim alte modele de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul domnul Scârles în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnele, domnule comisar Vela, dragi colegi, mai întâi doresc să mulțumesc doamnei Bonafe pentru excelentul său raport. Împreună am reușit să um, propunem un raport bun, echilibrat. Reutilizarea apei are un efect asupra mediului. Dacă nu reușim să utilizăm eficient apa, um, este um, pusă în joc însă și reînnoirea resurselor de apă. Clima are efecte din ce în ce mai puternice asupra mediului și asupra protecției, uh, producției agricole. agricultura um, are cel mai mare interes uh, ca apa să fie refolosită, mai ales pe insule. Trebuie să acordăm o atenție deosebită anumitor tipuri de contaminări um, ale solurilor, uh, dar uh, cu anumite substanțe, cum ar fi uh, microplasticul. Are cuvântul grupul ALDE, doamna Skirt. Un raport important, car il apporte des solutions Doamna Gudin, mulțumesc. Acest raport uh, propune soluții concrete la uh, faptul că secetele cresc în Uniunea Europeană. Acest fenomen este foarte îngrijorător și se datorează schimbărilor climatice și afectează teritorii întregi din sudul Europei, Europei teritorii afectate de stres hidric intens. Agricultorii sunt primii care plătesc uh, prețul acestor uh, crize când uh, nu mai au cu ce să irige. Eu sunt pentru multiplicarea și distribuția bunelor practici pentru reutilizarea apelor uzate epurate. Însă trebuie să fim foarte fermi în ceea ce privește calitatea acestor ape și să avem reguli mai stricte în ceea ce privește plasticul și micropoluanții dacă numai astfel putem să uh, protejăm sănătatea umană și animale, să protejăm mediul și să ne asigurăm uh, aprovizionarea cu apă. Mulțumesc, doamna Mela, în numele grupului ANF. Un minut. Pozition. Mulțumesc, doamna președinte. Această propunere de regulament privind la reutilizarea apelor uzate și tratate de origine domestică, industrială și, uh, și agricolă e un subiect major, că de noi, din mai multe motive doamna reportare, uh, este o fake news. Se spune că seceta afectează deja o treime din suprafața UE. E o constatare falsă care nu se referă la realitatea stricto sensu, ci se referă la faptul că e, sunt insuficiente structurile de gestionare ale resurselor. De aceea, acest raport uh, deschide ușa gestionării totalității lanțului de apă, stocare, redistribuire, tratare, retratare, uh, proiectul acesta ar fi trebuit să se facă de mult timp, după marile lucrări din secolul XIX. Uh, raritatea apei, uh, prin realitatea apei se justifică dispariția agricultorilor și ni se impune hrana artificială, un Eldorado al viitorului. Comercializarea resurselor de apă, care va deveni o resursă rară și uh, scumpă, va face obiectul tuturor speculațiilor financiare. Uh, Eh, H2O-ul va deveni alfa și omega mondializării. Monsieur... Mulțumim, doamnă, și acum domnul Lee, de un minut și jumătate. Liebe Kolleginnen Stimați eh, colegi, stimate colege, pe bună dreptate, pentru apa potabilă avem reguli foarte stricte. Și cred că nu trebuie să avem reguli la fel de stricte pentru toate celelalte utilizări ale, ale apei. Tocmai de aceea este ă, bine să avem o abordare pe etape. Lipsa, deficitul de apă este un subiect important ă, și nu numai în sudul Europei. Eu vin dintr-o zonă în care uh, uh, plouă mult. Chiar se spune la noi, dacă n-ai chef de soare în uh, Uh, vacanță, du-te în Zauerland, în, deci, în regiune din care vin eu. 8 milioane de locuitori uh, au apă suficientă, însă anul acesta am avut o vară atât de uh, cu atât de mare secetă încât toate rezervele de apă se caseră. Iar cei care spun că nu avem nevoie de niciun fel de uh, reglementare ar trebui să fie mai prudenți. Avem de-a face cu schimbările climatice și uh, trebuie să fim cât se poate de precaut cu uh, resursele noastre. Tocmai de aceea uh, textul din uh, comisie ni se pare potrivit. ppu ul ar prefera să avem o directivă și nu un regulament pentru a putea reacționa cu mai multă flexibilitate la solicitările statelor membre. Dar este bine

Are cuvântul doamna Evi. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Teritoriul Uniunii Europene Uh, suferă de uh, penurie de apă din cauza schimbărilor climatice și a oamenilor. Dar în 2003 uh, seceta a cauzat economiei europene pierderi de 8,7 miliarde de euro și numărul de persoane afectate de secetă a crescut cu aproape 20% în ultimii 10 ani. S-a ajuns la costuri astronomice de 100 miliarde de euro din cauza acestei probleme. S-a spus și de către colegi uh, că asta se întâmplă în uh, um, sezonul uscat în țările mediterane, dar schimbările climatice uh, ne afectează din ce în ce mai mult și încep să afecteze și nordul Europei. Deci e clar că apa ca bun comun și resursă prețioasă trebuie gestionată mai eficient și economiile de apă trebuie să devină o prioritate la toate nivelurile. De aceea, niște norme comune pentru a, utiliza, utiliza, pentru a stimula utilizarea apei în economia circulară trebuie uh, privite cu ochi buni regulamentul pe care îl discutăm e o ocazie pentru uh, că, de care Europa trebuie să profite. A participat la definirea uh, prevederilor minime pentru calitatea apei recuperate, am subliniat necesitatea de a le garanta o reutilizare sigură. Noi credem că niciodată nu trebuie să fie vreun risc pentru soluri, pentru culturi. Nu trebuie să mai permitem micro, microplasticele și substanțele care perturbă la nivel endocrin. De aceea Eh, trebuie să acționăm hotărât ca să eliminăm eh, to- toate aceste elemente din apele care ajung în, mare și, eh, în mări și în râuri, să stopăm aceste daune enorme la adresa biodiversității, daune globale și sigur că apele recuperate de care se ocupă regulamentul acesta trebuie să fie curate pentru că reutilizarea lor să poată fi posibilă. Și vreau să mai menționez și substanțele toxice, periculoase, care niciodată nu ar trebui să se afle în apa utilizată în agricultură, deci să reintre în lanțul alimentar și să afecteze sănătatea cetățenilor. Deci mulțumesc de raportare, raportelor din umbră, pentru acest regulament important. Deci ne dorim uh, reutilizarea apei, dar uh, să nu fie supusă sănătatea noastră niciunui risc. Mulțumesc, domnul Lancini, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să apărăm sănătatea cetățenilor și mediul. Trebuie să lăsăm o lume mai curată și mai bună viitoarelor generații. Pentru asta e nevoie de, uh, de, de soluții pe termen lung și nu să pornim uh, la vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să asigurăm în același timp competitivitatea întreprinderilor. O treime din uh, teritoriul Uniunii Europene suferă de stres hidric. Um, putem să reutilizăm apele uh, până la 6,6 miliarde de metri cub pe an. Uh, agricultura, sector fundamental pentru Europa și Italia, necesită noi măsuri de durabilitate, fără costuri suplimentare prea mari pentru agricultori. Trebuie să acționăm preventiv Um, adoptând legislație care să oferă reguli uniforme în toate țările și criterii armonizate la nivelul Uniunii. Trebuie să garantăm siguranța cetățenilor și uh, o activitate de recuperare mai eficientă. Mulțumesc! Un minut. Are cuvântul doamna Delae. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. În cadrul logicii economiei circulare, acest raport este foarte important și doresc să-i mulțumesc doamnei Bonafé și tuturor colegilor pentru munca depusă. Dincolo de chestiunea transparenței și responsabilității, trebuie să acompaniem cercetarea și inovația, dar uh, trebuie menționat încă un lucru. Nu trebuie afectată starea sanitară a culturilor de calitatea acestei ape. Trebuie să folosim în mod eficace apele uzate, purate, însă trebuie să uh, informăm agricultorii astfel încât ei să știe cum să folosească această apă pe culturile lor, astfel încât să se elimine riscurile. Același lucru este valabil și pentru acceptarea uh, de către consumatori a reutilizării acestei ape. Deci pentru mine, pentru, pentru mine este clară securitatea, formarea și informarea tuturor părților interesate. Și mulțumesc raportoarei pentru că a ținut cont de asta. Mulțumesc, până doamna președinte. Trecem la uh, Catch the Eye. Domnule Faria, vă dau cuvântul, dar vă rog să vorbiți mai rar. Sio comisariu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, din 2008 Parlamentul European a uh, arătat că uh, lipsa apei și seceta sunt provocări care trebuie înfruntate în mod sistemic, utilizând mai uh, puțin apă potabilă doar atunci când este necesar. Cu planul de acțiune pentru economie circulară Eh, problema asta a revenit pe masa asta de lucru, însă printr-un plan 2.0 din partea Comisiei și trebuie să eh, facem din sectorile, din resursele hidrice un sector prioritar. Apele recuperate și eh, epurate și utilizate în irigații trebuie să respecte sănătatea umană, animală și mediu. Sigur că apa care trebuie utilizată nu trebuie să ducă la eutrofizarea solului și a apelor subterane sau de suprafață pentru că ar avea un efect îngrozitor pentru ecosisteme și pentru biodiversitate. Să nu uităm rolul autorităților competente în cooperare cu utilizatorii finali pentru promovarea reutilizarea apei. E important să renovăm și infrastructurile de distribuire, distribuire a apei care sunt învechite și care uh, uh, utilizează prea mare volume de apă. Mulțumesc. Marias, donc je vais passer la... Ah, nu-l văd pe domnul Marias, deci domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc. Masa, uh, apa uh, plouă din cer, uh, este înghețată în ghețari, se află în mare, dar se și evaporă. Vara trecută, apa a trebuit să fie raționalizată în Dublin, de exemplu. Uh, până, la 50% dintre uh, conducte uh, nu sunt etanșe. De aceea, refolosirea apei este foarte importantă. De aceea mă bucur de propunerile făcute de Simona, Mariana și Angelic, care au vorbit toate despre economia circulară și reutilizarea apei, care face parte din această economie circulară. De aceea este foarte important ca atunci când putem uh, să reutilizăm apa pentru irigații în agricultură, dar și în alte modalități, pentru că este vital să facem acest lucru și trebuie să economisim apa. Este o propunere bună. Mulțumesc! Merci. Euh, nous avons donc euh, Mulțumesc! Am uh, terminat Catch the Eye. Are cuvântul acum domnul comisar Vela. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată aș dori să o felicit pe doamna raportor Bonafe pentru succesul său în redactarea acestui raport. Salut uh, sprijinul și ideile prezentate de către membrii acestei comisii. Comisia urmări discuțiile și va analiza în detaliu propunerile Parlamentului European în vederea următoarelor etape din uh, procesul uh, legislativ. Aș avea însă câteva elemente de menționat. În ceea ce privește solurile poluate, avem directiva privind nitrații pentru protecția solurilor și Comisia urmărește îndeaproape implementarea acestei directive. Cel puțin pentru mine ar fi foarte dificil să justific sau chiar să înțeleg cum um, practicile uh, uh, agricole afectează aceleași resurse de care depindem. Cred că uneori subestimăm problema, uh, se spune că uneori subestimăm uh, problema uh, când spunem că Uniunea Europeană se confruntă cu lipsa de apă. Întreaga planetă suferă de pe urma acestei lipse de apă și tocmai de aceea este urgent să acționăm. În ceea ce privește domeniul de aplicare al propunerii, că e limitat la agricultură um, și irigații sau nu, aș dori să menționez că din uh, toate sectoarele mm, în care s-ar putea reutiliza această apă, agricultura este cea mai uh, răspândită. De asemenea, uh, reutilizarea apei uzate purate um, nu este ceva ce se face suficient de des. Însă nu există, în, în, deci prevederile actuale nu exclud posibilitatea ca apa uzată epurată să fie folosită și în alte scopuri de către statele membre. Suntem uh, încrezători că vom putea ajunge la un acord și că vom putea încheia procesul legislativ la acest dosar atât de important. Odată ce va intra în vigoare, noul instrument va facilita uh, utilizarea apei reutilizate, contribuind la a se exploata potențialul acestei practici și, uh, pentru, și va contribui la reducerea presiunii asupra exploatărilor uh, pânzelor freatice, ceea ce va aduce beneficii atât pentru industrie cât și pentru consumator. Comisia așteaptă cu nerăbdare negocierile ce urmează și este dispusă să sprijine colegiuitorii în acest uh, proces. Ca întotdeauna, mă bazez pe dumneavoastră pentru sprijinul la vot și vă mulțumesc pentru angajamentul arătat uh, în cadrul acestui dosar. Mulțumesc, doamnă președinte! Ce se întâmplă, doamna Iala Sender? Doamnă președinte, aș dori să-i amintesc domnului Vela să ne spună astăzi când va veni cu o directivă privind Uh, solurile contaminate. Pentru că ieri nu mi-a răspuns, dar bun, n-avea de-a face cu mediul, dar astăzi aș uh, dori să îmi răspunde. Vă dau imediat cuvântul uh, domnule comisar. Doamnă Grapini, uh, nu v-a văzut nimeni. Uh, uh, știu că sunteți des la intervențiile spontane. Ce vă propun este, pentru că această procedură este încheiată, să transmiteți în scris intervenția dumneavoastră. Domnule Vela, dacă doriți să îi răspundeți doamnei la Sender și apoi vom încheia dezbaterea cu doamna Bonafe. Monsieur Vela, êtes-vous d'accord pour euh, la Vela, puteți sau doriți să răspundeți întrebării doamnei Ayala Sender? Da, cred că uh, colega mea uh, are dreptate când spune ce spune. Da, au fost tentative de a se ajunge la o propunere, s-a discutat această posibilitate, dar din nefericire până acum încă nu am încheiat discuțiile, dar uh, vă promit că vă voi da un răspuns, dar aveți dreptate să solicitați acest lucru. Mulțumim. Uh, acum doamna Bonafé, în încheierea dezbaterii. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar pentru cuvintele sale în care ne arată că e atent la problema asta uh, și nu numai uh, de, din intervenția de astăzi, rezultă asta, vorbim despre mai mult, de mai multe ori pe tema asta, mulțumesc colegilor pe care au intervenit, doar, nu doar pentru munca din aceste luni, ci și pentru că uh, din cuvintele lor astăzi uh, reiese că um, mă vor susține, nu știu, văd aproape o susținere unanimă sau foarte a, largă față de propunerea noastră, pentru că um, cu toții și-au dat seama că apa e un bun prețios, ba chiar foarte prețios. Noi nu ne putem permite să risipim nici măcar un metru cub de apă. Uh, deci e bine să se extindă principiile economiei circulare pe care noi uh, ne-am bazat modelul de dezvoltare în Europa, inclusiv la resursele hidrice. Și vreau să vă reamintesc că principiile economiei circulare stabilesc mai tine toate să se economisească uh, resursele hidrice, dar și re- să se reutilizeze în agricultură, în, uh, în uz civil, de exemplu, curățenia străzilor, dar și uz industrial. Sigur, ținându-se cont de respectarea criteriilor de protecție a sănătății umane. Deci uh, ne confruntăm cu schimbările climatice și dacă nu vom acționa rapid și cu hotărâre, uh, vom avea mari probleme și dificultăți și în propria noastră economie europeană. Deci haideți să utilizăm eficient resursele hidrografice cu uh, norme clare ca cele pe care vrem să le adoptăm cât mai rapid posibil, dar și cu investiții în acest sector, pentru că utilizarea eficientă a apei înseamnă și investiții importante. Mulțumesc! Cu le debat. Mulțumim! Am încheiat dezbaterea. Se va vota chiar azi, adică peste aproximativ 13 minute, timp în care suspendăm uh, reuniunea. Mulțumim! Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem să începem votarea. Please take your seats. Vă rog să vă ocupați locurile. Începem. So, colleagues. Uh, deci, dragi colegi, votăm mai întâi acordul de parteneriat în domeniul pescuitului uh, cu Côte d'Ivoire, raport Ferreira. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Second vote uh, on Votăm acum un alt raport al colegului Ferreira. E vorba de rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. se adoptă. Și acum trecem la acordul dintre UE și Maroc. Avem mai întâi uh, solicitarea colegului Marcelezi să ia cuvântul în legătură cu moțiunea de rezoluție. Domnule Marcelezi, 30 de secunde. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Human Rights Watch ne spune că suntem pe care să votăm un acord de pescuit între UE și Maroc, care include Sahara Occidentală și astfel pune în pericol, încalcă dreptul uh, internațional. Noi uh, suntem deasupra legilor. Trebuie să cerem mai întâi avizul opinia Curții de Conturi. Dacă ne pasă de dreptul internațional și de drepturile omului, așa cum spunem aici de fiecare dată, haideți să fim coerenți și să cerem mai întâi Curții de Conturi să se pronunțe. Mulțumesc! Curții de Justiție, mă scuzați. Și acum uh, trecem la vot. Votăm întreaga rezoluție. Cine este pentru? Who's against? Cine e împotrivă? Cine se abține? se respinge. Let's, let's, let's check. Of... Da, putem verifica. Vă rog să votați. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Next week am... Trecem acum uh, la votul raportului CADEC în legătură cu acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. We vote on the... Votăm acum um, acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în Marea Liberă din zona centrală a Oceanului Arctic. Recomandare Norica Nicolai. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul colegului Rodrigo Spiniero. E vorba de protocol la acordul de parteneriat economic de coordonare politică și cooperare între UE și Mexic în legătură cu aderarea Republicii Croația. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul colegului Salafranca. Avem uh, amendamentele uh, comisiei competente. Vot, vot în bloc. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45D, vot cu apel nominal. Vă rog să votați. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 44. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46D, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 37 și 38 din comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm cu apel nominal propunerea comisiei. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum Parlamentul și-a încheiat prima lectură. Trecem uh, la un alt raport al colegului Cadec. E vorba de planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective. Amendamentul 99 din acordul provizoriu, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Apoi avem o declarație comună, amendamentul 100 din partea Comisiei. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acest lucru înseamnă că Parlamentul European și-a încheiat prima lectură. Trecem la raportul eh, colegei Gardini. E vorba de mecanismul de protecție civilă al UE. Amendamentul 79, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi avem declarația comună, amendamentul 80, uh, din partea Comisiei competente pentru împotriva abțineri se adoptă. Astfel, Parlamentul și-a încheiat prima lectură. to. Trecem la raportul colegei Bunafe în legătură cu cerințele minime pentru reutilizarea apei. Votăm mai întâi amendamentele uh, din comisia competentă în vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 121 din comisia competentă pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 90 din comisie. Bine, dacă doriți, putem verifica votul uh, pentru amendamentul 135. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 90 din Comisia Competentă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci cum votăm propunerea comisiei, vot cu apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. The first reading is... Și astfel s-a încheiat prima lectură. Trecem la primul raport al colegului Danti, omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere. Votăm acordul provizoriu, amendamentul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Din nou, Parlamentul și-a încheiat astfel prima lectură. Al doilea raport al colegului Danti, se referă la programul uh, privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene. Înainte de vot, doresc să dau cuvântul domnului raportor Danti. Vă rog, aveți maxim două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Programul pieței unice uh, grupează șase programe existente și prevede noi resurse importante pentru consolidarea funcționării pieței unice. E vorba de finanțări, de la nivel european pentru perioada de programare bugetară 2021-2027 în scopul de a sprijini competitivitatea industriei, mai ales a micro-întreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a asigura securitatea alimentară, sănătatea plantelor, animalelor și plantelor, pentru a proteja mai bine consumatorii și pentru a crea un cadru pentru finanțarea statisticilor la nivel european. Poziția Um, la care am ajuns este foarte ambițioasă și prevede o creștere totală a finanțării până la 6 miliarde, dintre care 3 miliarde sunt prevăzute pentru programul COSME, pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt coloana vertebrală a sistemului economic uh, și de producție din Uniunea Europeană. Resurse specifice și sunt prevăzute pentru supravegherea pieței, pentru siguranța produselor și se acordă o atenție deosebită produselor vândute online. Și, în fine, reintroducerea actelor delegate pentru punerea în aplicare a programului pentru a da un rol mai important de control și supraveghere Parlamentului European. Cu textul pe care îl vom adopta, dragi colegi, Parlamentul ia poziție, o poziție clară și ambițioasă în favoarea sistemului european de producție și pentru a-i proteja pe cetățeni. Sperăm că și Consiliul va face la fel. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și votăm mai întâi propunerea de a respinge propunerea comisiei, amendamentul 150. Cine este pentru respingere? Împotrivă? Abțineri? Propunerea de a răspunde, propunerea Comisiei nu se adoptă. Trecem acum uh, la proiectul de act legislativ. Avem com- amendamentele Comisiei responsabile. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele Comisiei competente, vot separat. Amendamentul 25, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate foarte largă. Îmi pare rău că nu am văzut de la început. Amendamentul 38 din, al Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100 al Comisiei Competente. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm cu apel nominal amendamentul 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 155. Cine-i pentru? Împotrivă. Abținere. abține, Se respinge. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158D. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 1 din Comisia Competentă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 152. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge și acum votăm propunerea comisiei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum Parlamentul și-a încheiat prima lectură. Um, we vote uh, Acum supunem la vot raportul colegului Martușello. Amendamentele comisiei responsabile, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar amendamentul 43, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29, al comisiei respective. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum uh, propunerea comisiei, vot cu apel nominal. Votul s-a închis și se adoptă. We come, we come now. Acum uh, trecem la rezoluție privitoare la strategii de integrare a romilor. On the original text. Votăm uh, textul original, alineatul 2.4, în două părți. Cine este uh, pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, alineatul 2.6, textul original, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 3.4, textul original, pe două părți. Cine este pe, pentru prima parte? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Cum aliatul 3 după punctul 4 Aș vrea să dau cuvântul doamnei Corața Bild, care vrea să propună un amendament oral. Vă rog, doamnă. Yes, now. Sorry, colleagues. Da, um, ca coordonator al Parlamentului pentru Drepturile Omului propun acest amendament oral, și anume să se consideră uh, copiii în mod explicit ca fiind o prioritate la programarea și implementarea strategiei naționale pentru integrarea romilor. E mare importanță de a proteja și a promova acces egal la toate drepturile pentru copiii romi. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, There... Mulțumim, doamnă. Obiectează cineva față de acest amendament oral? Se pare că nu. Deci îl supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Iar acum, considerentul B, textul original, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum votăm rezoluția în ansamblu său. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem mai departe la raportul doamnei Pagasa Ortundua Ruiz pune în aplicarea dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE. Deci, amendamentul 4, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Și se respinge. Aliatul 6, text original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 6, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. It's rejected. Uh, then we vote on uh, the original text by roll call uh, in paragraph 9. The vote is open. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 7, tot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 8, tot uh, cu apel nominal, vă rog să votați. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum uh, votăm textul original, alineatul 26, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum alineatul 30 pe două părți, textul original pe două părți, deci prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, da. Bine, verificăm alineatul 30, partea a doua. Vă rog să votați, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci acum alineatul 38 al textului original, votul apel nominal. Vă rog să votați, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Alineatul 39, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 42 al textului original, pe două părți, cine este pentru, prima parte, cine, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum partea a doua, cine este pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 46, textul original pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum partea a doua, la aliatul 46, votul apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 1, pe două părți, prima parte, votul pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Partea a doua, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum alineatul 49 al textului original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul D, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum textul original, uh, considerentul D, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, uh, întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul